Bueno, queridos colegas, los que... Dragi colegi, care sunteți prezenți în sală sau sunteți conectați la distanță, vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această nouă reuniune a Comisiei Libe. Doresc să vă informez că avem uh, modificări la proiectul de ordine de zi. Punctul 4 în ceea ce privește um, procedura de decommitment va avea loc uh, mâine la ora 9.40, iar la punctul 18 uh, Număr, numele unui vorbitor a fost actualizat. E vorba de Mark Vervenen, uh, director adjunct la uh, Poliția Federală Belgiană. Dacă nu aveți obiecții, putem considera ordinea de zi ca fiind adoptată. Anunțurile președintei. Doresc să vă informez, ca de obicei, că avem interpretare în 12 limbi. Germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă, neerlandeză, greacă, maghiară, suedeză, polonă, română și bulgară. Doresc să vă spun, ca de obicei, că munca interpreților este foarte complicată în situația actuală și se bazează pe calitatea sunetului și a imaginii. De aceea e nevoie de uh, comunicații de bună calitate. Uh, să nu uitați că nu vor fi interpretate intervențiile prin telefon sau conexiunile audio fără video. Vă invităm să utilizați toate posibilitățile oferite și recomandăm să evitați să citiți texte scrise. Sunteți rugați să vorbiți liber și într-un ritm obișnuit. Mulțumesc anticipat interpreților de la DGLink, spune președinta, cu multă amibilitate pentru cooperare. Trebuie să uh, adoptăm recomandările coordona, recomandările coordonatorilor, conform regulii 214. Birgit Sipel a fost numită raportor la raportul LIBE privind derogări temporare de la anumite prevederi ale directivei 2002-58 CE al Parlamentului, uh, al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește tehnolo utilizarea tehnologiilor din partea uh, unor furnizori de servicii de comunicații în ceea ce privește procesarea datelor personale și alte tipuri de date în scopul uh, de a lupta împotriva abuzului, uh, abuzării sexuale a copiilor online. Trebuie de asemenea să vă informez că coordonatorii l-au numit pe lor, Vințe de la PPE raportor pentru avizul LIBE la raportul uh, AFCO uh, privind acordul privind retragerea Regatului Unit din UE. Sprijină Comisia aceste recomandări ale coordonatorilor conform regulii 214 Se pare că nu protestează nimeni, așa că trecem la actele delegate și actele de punere în aplicare. Acte delegate. Pe 9 septembrie 2020, Parlamentul a primit directiva delegată a Comisiei de modificare a anexei privind decizia cadrul a Consiliului 2004-757 JHA în ceea ce privește includerea unei noi substanțe psihoactive în definiția drogurilor. Voi încerca să citesc despre ce, um, despre ce uh, substanță e vorba. E vorba de NN-dietil-2 metiltoxifenil metimexazol nitrobenzomidazol isotonitazen. Uh, Actul de bază este decizia cadrului Consiliului Consiliului 2457 JHA cu prevederi minime privind elementele care constituie delicte și uh, acte penale în ceea ce privește traficul licit de droguri. Comisia competentă pe fond este LIBE și primirea acestui act delegat cu numele pe care a fost incapabil să-l citesc corect Um, a fost trimis tuturor membrilor Comisiei Libe prin e-mail pe 9 septembrie 2020 și a fost publicat în newsletter, newsletterul de pe 11 septembrie. S-a fixat termenul pentru obiecții pentru 24 septembrie. Nu sunt obiecții, așa că o considerăm adoptată. Apoi, um, acte de punere în aplicare. Pe 9 septembrie 2020, Parlamentul a primit uh, regulamentul de punere în aplicare al Comisiei uh, și uh, anexa care stabilește specificațiile tehnice și procedurile necesare pentru sistemul de interconectare a registrelor centrale la care se referă directiva 2015 bară 849 a Parlamentului și a Consiliului. Actul de bază este, se referă la prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea de bani sau finanțarea terorismului și se modifică regulamentul 648-2012 al Parlamentului și al Consiliului și um, directiva 2005-60-EC a Parlamentului și a Consiliului și directiva 2670-CE se abrogă. Primirea acestui act uh, a fost comunicată membrilor Comisiei Libe uh, prin newsletterul de pe 11 septembrie și termenul uh, pentru obiecții a fost data 20, de 24 septembrie 2020. Trebuie de asemenea să adoptăm proiectele verbale ale reuniunilor de pe 4 iunie 2020 și 15 iunie 2020. Dacă nu aveți obiecții la aceste uh, proiecte de ordine de, de procese verbale? Se pare că nu aveți, atunci le considerăm adoptate. Încă un lucru uh, interesant, având în vedere că funcționarea noastră este hibridă, este faptul că trebuie să deschidem votul în paralel cu lucrările comisiei să votăm amendamente. Votul va fi deschis între orele 16.50 și 18. În legătură cu punctul 5, stabilirea mecanismului UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale. Um, actul pentru servicii digitale uh, și drepturile fundamentale, uh, cadrul pentru aspecte etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologii legate de acestea și o nouă strategie UE-Africa, un parteneriat uh, pentru dezvoltare durabilă și inclusivă. Trebuie să verificăm quorumul, în primul rând, conform articolului 218.2, voi verifica quorumul acum trebuie, uh, pentru ca votul să fie valabil. Pentru asta e nevoie să avem 17 membri prezenți, adică un sfert din membrii comisiei. Membrii prezenți în sală, vă rog să ridicați mâna. Și membrii conectați la distanță sunt rugați să ceară cuvântul apăsând pe butonul respectiv în softul de participare la distanță. Și secretariatul acum uh, Uh, va verifica dacă avem quorum. Avem quorum. Bun, deci am rezolvat, uh, quorumul este confirmat. Amintim membrilor care participă la vot că vor primi acum um, din căsuța de e-mail a Comisiei Libe un uh, e-mail în care, prin care îi se cere să, votează, să voteze și de asemenea uh, o notificare pe e-vote. Membrii care votează prin aplicația e-vote trebuie să citesc toate detaliile? Nu, nu trebuie să citesc toate detaliile. Bun. Aveți instrucțiunile la dispoziție, dar este important că vor fi considerat, uh, votul va fi considerat valabil doar dacă lista de vot, atenție, este trimisă de pe adresa dumneavoastră de e-mail oficială de Parlament în uh, timpul perioadei de vot indicate și include numele dumneavoastră, votul dumneavoastră, în mod citeț și semnat. Dacă aveți probleme, puteți să contactați Serviciul Informatic sau Secretariatul Comisiei Libe membrii care vor vota uh, pe buletine de vot sunt rugați să uh, imprime uh, buletinele de vot, să le completeze, să le semneze și să le scaneze și să transmită buletinele scanate în căsuța de e-mail a Comisiei Libe. Același lucru este valabil ca și um, cum am indicat înainte. Rezultatele voturilor vor fi anunțate prin e-mail cât se poate de repede. Și trecem acum la dezbaterea comună, dragi colegi. Avem o dezbatere comună la punctele 9 și 10 de pe ordinea de zi. Punctul 9 este raportul Comisiei și al Parlamentului și al Consiliului privind revizuirea directivei 2016-681 privind utilizarea uh, datelor uh, din uh, registrul PNR pentru prevenirea, detectarea, anchetarea și urmărirea penală a unor uh, uh, fapte de terorism și uh, alte fapte grave. Și punctul 10, prezentarea situației uh, legate de acordurile internaționale în legătură cu PNR-ul. Um, voi da cuvântul lui Olivier Onidi, director general adjunct de la DG Home, de la Comisia Europeană, care ne va vorbi despre aceste aspecte și profit de ocazie pentru că domnul Onidi este alături de noi, negociator șef al Comisiei privind acordurile internaționale pentru um, PNR, pentru a ne vorbi și despre situația acordurilor uh, internaționale în legătură cu um, aceste date PNR s-ar putea ca Comisia să ne, nu ne poate comunica toate informațiile confidențiale privind negocierile în curs, dar cu siguranță deputații vor folosi toate uh, posibilitățile pe care le au la dispoziție pentru a se informa acum sau după ședință. Dau acum cuvântul domnului Onidi ca să ne prezinte acum raportul privind revizuirea directivei PNR și să ne vorbească despre situația actuală a acordurilor internaționale privind PNR-ul. Aveți maxim 10 minute la dispoziție, domnule Onidi. Ne vedeți? Ne auziți? A, sunteți alături de noi! Domnul Leonidi, sunt din ce în ce mai miopă. Vă mulțumesc foarte mult că vă aflați alături de noi și aveți cuvântul. Vă mulțumim că ați venit în sală, în mijlocul comisiei noastre. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie, nu doar să vorbesc despre PNR, ci și pentru a fi prezent fizic uh, după atâta timp. Uh, doar uh, felicitări din partea noastră pe către doamna Sipel, pentru că este raportor pentru un raportor pentru o măsură foarte importantă mi s-a spus că nu îmi puteam da jos masca. Eh, este așadar vorba despre un regulament foarte important eh, de a, săptămâna trecută pentru a putea lupta împotriva traficului de imagini online. Eh, a fost, ați primit proiectul uh, deja, mă cer scuze pentru ușoara întârziere, mi s-a uh, a fost în lucru de câteva luni, este prima dată când uh, putem să vă dăm uh, informații agregate uh, pe baza unui chestionar care a fost trimis statelor membre. Uh, am primit uh, dimineața aceasta știrea că împotriva ceea ce știam înainte, toate statele membre au transpus acum această directivă, de vreme ce am primit confirmarea din partea Spaniei, chiar în dimineața aceasta, Spania probabil știa că vom purta această discuție astăzi, ni s-a confirmat că în sfârșit uh, legea a fost trecută de Parlament și astfel au transpus uh, directiva. Un, o precauție în legătură cu acest raport. Raportul este scurt, conține esența mesajului pe care dorim să-l transmitem Consiliului și părților implicate, este însă însoțit de un document de lucru uh, explicit și detaliat care să explice cu exemple uh, ce a putut să realizeze sistemul PNR până acum. O o anumită reținere este faptul că acest raport nu reprezintă o analiză de plină și detaliată a felului în care statele membre au transpus această directivă. Aceasta este încă în curs și până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor vom putea să venim cu o imagine foarte uh, clară în legătură cu prevederile juridice din statele membre și felul în care s-a transpus această directivă. Nu avem un timp foarte lung, avem în jur de 18 luni de experiență, de vreme ce majoritatea statelor membre au transpus această directivă și au pus în aplicare măsurile târziu, foarte puține state membre au reacționat rapid. Știm că uh, s-au pus presiune asupra Parlamentului să fie de acord cu această directivă. Se pare că transpunerea și implementarea a fost mult mai uh, complexă decât prevăzut. Partea pozitivă este că am adunat o serie de ma- multe materiale care reflectă în mod foarte clar că directiva și ceea ce s-a uh, implementat în statele membre uh, a dat rezultate, în sensul că statele membre au putut să planifice mai bine intervențiile împotriva suspecțiilor, împotriva uh, sus- persoanelor suspectate de terorism sau de delinvenților. Statele membre au, membre au putut să identifice suspecți noi. Acest lucru nu este, nu este doar uh, la întâmplare. O serie de cazuri diferite au fost detectate datorită sistemului PNR. Dar cu timpul au reușit să îmbunătățească rezultatele uh, și să identifice uh, modurile de operațiune ale eh, criminalilor și teroriștilor. Deci, în general, în ceea ce privește efectul directivei, imaginea este una pozitivă. Al doilea aspect eh, asupra căruia aș dori să vă atrag atenția, pentru că este un aspect foarte important în contextul discuțiilor noastre cu statele care ne înconjoară, importanța retenției datelor. Aici am luat inițiativa de a intra mai în detaliu în motivele pentru care re, re, păstrarea datelor 5 ani a fost uh, uh, foarte importantă și am primit aici o confirmare din partea tuturor statelor membre în legătură cu faptul că această perioadă de păstrare uh, a fost crucială puține state membre au putut fi în stare să ne dovedească acest lucru pe de vreme ce sistemul nu a fost în vigoare timp de 5 ani, dar am văzut, am văzut că în mod calitativ retenția datelor îmbunătățește rezultatele. Este singura modalitate de a detecta modele de comportament în timp uh, și de a revizui criteriile utilizate pentru căutarea în bazele de date PNR. Al treilea element uh, pe care l-am examinat mai în detaliu mm, au fost uh, măsurile cu privire la protecția datelor și garanțiile. Aici am avut o imagine foarte bună în ceea ce privește nu doar implementarea, am văzut că toate procesele sunt înregistrate în mod uh, corespunzător, supravegherea este asigurată cu numirea unui supraveghetor pentru protecția datelor, care a fost foarte activ în toate cazurile, acest uh, responsabil cu protecția datelor supraveghează și alte sisteme, așadar are o imagine și o modalitate calitativă suplimentară de a verifica limitele, principiul, principiile necesității și proporționalității și că acestea sunt uh, folosite în mod corespunzător atunci când se fac căutări în baza de date. vedem. Al patrulea aspect este că munca e în curs, lucrurile nu sunt perfecte. Statele membre au uh, decis să nu înființeze o bază de date centrală pentru PNR, ci să lege între ele sistemele naționale în sensul în care există un sistem constant de schimb de informații Informațiile vin din interogările în baza de date, dar și ajută alte state membre să continue cercetările în curs. Acest lucru ne a, s-a dovedit pozitiv în sensul în care am văzut că în toate statele membre au început să aibă loc schimburi cu alte jurisdicții, însă lucrurile nu sunt perfecte bineînțeles, în încercarea noastră de a îmbunătăți schimbul de informații cu statele membre, ne aflăm într-un domeniu în care este nevoie de îmbunătățiri. Un alt aspect important pe care l-ați discutat și dumneavoastră e dacă era nevoie la un moment dat să se schimbe cadrul legislativ și să se facă uh, înregistrarea zborurilor obligatorie. Aici uh, am văzut că toate statele membre au început să colecteze datele în legătură cu zborurile intra-europene și nu vedem necesitatea de a extinde formal domeniul de aplicare al directivei pentru a acoperi 100% colecția datelor în ceea ce privește zborurile intraeuropene. De asemenea, în legătură cu alte aspecte importante pe care le-am discutat de mai multe ori, um, adică dacă vrem să extindem domeniul de aplicare al directivei PNR eh, dincolo de eh, domeniul actual, pe baza anumitor experimente, pe baza anumitor eh, apeluri de a aplica PNR altor moduri de transport, rutier, maritim și altele, vedem că discuțiile și experimentele ad hoc au loc în diverse state membre, dar în momentul de față nu vedem o nevoie stringentă și nu avem probe suficiente pentru a recomanda extinderea colecției de registre de date de, al numelor de pasageri și pentru alte domenii dincolo de aviație. Deci, următorii pași și îmbunătățirile pe care le avem în vedere trebuie să încheiem analiza în legătură cu procesul de transpunere, să facem o, o analiză a implementării. Trebuie să purtăm discuții cu statele membre pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor. Am văzut că statisticile care uh, ne-au fost acordate sunt uh, incomplete, nu avem timp suficient uh, încă pentru acestea, însă statisticile sunt destul de parțiale și la fel și calitatea datelor. Vedem că datele sunt uh, transmise în contextul acestei evaluări, însă aici este loc de multe îmbunătățiri. Un alt aspect este faptul că pentru a examina posibile modificări ale regimului lingvistic uh, în ceea ce privește Curtea de Justiție. Știți că două state membre, președinta intervine. Uh, încercați, uh, dacă se poate, să sintetizați, pentru că după aceea veți avea 10 minute pentru a răspunde și încă 7 minute pentru a răspunde la întrebările suplimentare. Îmi cer scuze, aproape că am încheiat. Va trebui să ținem cont și de uh, sentința Curții de Justiție și, în ultimul rând, dimensiunea externă. Este un aspect important în sensul că uh, avem dificultăți în uh, uh acordurile noastre internaționale și a, momentul este oportun aici pentru a vedea în ce sens am putea să folosim alte modalități pentru a implementa o rezoluție de securitate a ONU care cere implementarea sistemului PNR. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Onidi. Acum începem uh, comentariile și întrebările din partea grupurilor coordonatorii desemnați. Începem cu PPE. Axel Vos, aveți cuvântul. Două minute, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Onidi, mulțumesc și dumneavoastră pentru o prezentare exhaustivă care a venit și cu accente pozitive. Încă de mai de mult subiectul a fost unul controversat și în lumina diferitelor atentate pe care le-am văzut nu doar în Franța, ci și la Bruxelles, au apărut uh, niște condiții speciale în care s-a dat PNR-ul. Și apoi a fost foarte controversat inclusiv subiectul celor 5 uh, ani ca termen de stocare a datelor. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru accentele pozitive. Repet, aș avea câteva mici întrebări. De exemplu, în ceea ce privește Canada, există vreun calendar precis? Apoi, Comisia are vreo estimare despre ce vrea SUA să facă? În ceea ce privește schimbul de date cu alte state? Ce s-ar întâmpla dacă sistemul ar fi supra-solicitat? Și apoi ce se întâmplă cu un posibil acord mai degrabă cu companiile aeriene ce părere are deci Comisia? Cu privire la Japonia, Jocurile Olimpice au fost amânate. Comisia consideră că este deci realist ca Japonia în anul 2021 să ajungă la sfârșitul negocierilor în timp pentru Jocurile Olimpice. Cu privire la Mexic, ne așteptam, uh, într-adevăr, ca lucrurile să fie reluate după avizul favorabil. Există un calendar însă? Și apoi o ultimă întrebare în ceea ce privește domeniul de aplicare. Avem pandemia acum. Datele la ora actuală nu trebuie utilizate pentru a urmări lanțurile de infectare, dar ce părere aveți despre acest considerent? Joacă vreun rol? Mulțumesc! Mulțumesc din partea SND, doamna Birgit Zipel, care este conectată cu noi dacă ne aude și ne vede. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentare. O să încep cu acordul cu Canada, care a fost negociat și a fost încheiat în martie 2019 la nivel tehnic, deci în urmă cu mai bine de un an. Încheierea acordului este încă în lucru pentru că trebuie să se facă o revizuire și o aprobare politică la nivelul Canadei. Aveți informații precise cu privire la când acordul cu Canada va fi încheiat în mod oficial și de ce durează atât de mult timp. Sunt niște îngrijorări juridice specifice din partea Canadei, iar în ceea ce privește Mexicul, ne puteți explica de ce din 2015 lucrurile stagnează și nu există un acord PNR cu această țară. Despre acordul european PNR, mă voi referi la ce ați spus dumneavoastră că sunt statistici și date, dar că ele nu sunt suficiente. Statisticile și datele sunt însă importante ca să judecăm care este eficiența. Și apoi, dacă datele sunt incorrecte, acestea, aceste lucruri ar putea să aducă daune grave reputației și vieții oamenilor. Așa că cu ce consecințe uh, vin experiențele de până acum cu PNR-ul? De asemenea, citez din raportul dumneavoastră. S-au făcut uh, niște analize cu privire la transpunerea în uh, statele membre. Per total, deci global, există conformare, dar uh, în unele state membre mai sunt lacune. Ne-ați putea, vă rog, oferi mai multe detalii? Uh, problemele cu protecția datelor, unde au fost ele concret întâlnite. Și apoi voi reveni la un subiect menționat deja de Axel Foss. Mă refer la limitarea aplicării. Potrivit raportului dumneavoastră, se spune că procesarea datelor se face doar pentru a atinge obiectivul de a combate crima, uh, crimele grave și terorismul. Acum apare și ideea de a utiliza datele PNR pentru a proteja sănătatea publică. Care este declarația dumneavoastră? Care sunt descoperirile dumneavoastră despre cum aceste lucruri se pot uh, aplica principiului uh, limitării uh, aplicării? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Yes, thank you, madam. Sophie Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte. Urmăresc dosarul PNR încă din anul 2004. De fapt, predecesorul meu, din uh, partidul meu se ocupa de acest dosar încă din 2003. De la bun început a fost din toate punctele de vedere un dezastru. N-am să pun uh, întrebări detaliate despre directivă pentru că deja prin august am trimis 56, ba nu chiar 57 de întrebări detaliate în scris Comisiei Europene. M-aș fi gândit că până acum v-ați fi luat timpul să răspundeți în scris înainte să veniți aici și să ne oferiți un fel de uh, Uh, reclamă la mașini uh, second hand, ca și când ați vrea să ne vindeți ceva. Și deja în martie am cerut acces uh, la raportarea pe țară, la revizuiri din acest punct de vedere și comisia pe 23 martie îmi promisese că voi primi o revizuire generală a măsurilor naționale de transpunere și aplicarea practică a directivei în statele membre, inclusiv în ceea ce privește conectivitatea liniilor aeriene. Asta era pe 23 martie martie. Acum șase luni de zile. Îmi pare rău. Nu mai vreau să ascult cum ne spuneți că PNR-ul este minunat și că trebuie să avem mai mult PNR. Vreau răspuns la aceste întrebări, vreau acces la documente și vreau să pot fi în măsură să exercit un control democratic, că doar de aceea am fost aleasă aici. În ultimii 17 ani, Comisia nu ne-a permis să exercităm controlul democratic, domnule Onidi, pentru că dumneavoastră spuneți aici, PNR-ul este minunat și ne oferă siguranță. Ei bine, dacă e chiar așa, de ce nu veniți cu dovezi? Să văd dovada! Au trecut 17 ani și nici măcar o frântură de dovadă, nici măcar o urmă. Ei bine, dacă Comisia nu recunoaște democrația parlamentară, atunci să se tranșeze lucrurile la CEJ, pentru a nu știu câta oară. Pentru nu știu câta oară trebuie să mergem la CEJ ca să ne protejăm drepturile fundamentale. Comisia vine doar cu bla bla bla oricând e vorba de drepturile fundamentale. Și acum menționez dimensiunea internațională, așa cum ați numit-o dumneavoastră, domnule Unidi. Realitatea acestei dimensiuni este că există trei acorduri internaționale. Unul a fost verificat uh, în instanță și a trebuit să fie ajustat în mod considerabil și uh, de când a fost emis avizul despre acordul cu Canada, e cum am spus noi dintotdeauna, acordul cu SUA îmi pare rău, doamnă președinte, nu mă întrerupeți. Domnul Onide a vorbit foarte mult timp și este foarte important. Lăsați-mă doar să-mi termin uh, firul gândirii. O să fiu succintă pentru că este foarte important și n-am cum să înghesui toate ideile mele în două minute. Deci, acordul complet ilegal cu SUA există și încalcă de ani de zile legislația europeană. Acesta ar trebui să fie suspendat de către Comisia Europeană. Nu vă faceți îndatoririle. Veniți și ne spuneți aici că ne oferă siguranță, dar nu avem de unde să știm că e așa și le cântați în strună din motive diplomatice americanilor în loc să fiți garantul uh, tratatelor, pentru că aceasta vă este funcția. Și apoi aș vrea să mai înțeleg un lucru. Este chiar ultimul comentariu, președinta întrerupe. Nu, îmi pare rău. Ceilalți nu mai apucă să vorbească, dar el a vorbit 10 minute. Doar o ultimă întrebare, doamnă președinte. Senora, Președinta, doamnă Invelt, eu conduc ședința. Trebuie să vă opriți aici. Trimiteți observațiile în scris. Dar noi suntem aici pentru controlul democratic, așa că ultima întrebare, OACI. Aș vrea să înțeleg cum este posibil... Ne pare rău, președinta întrerupe. Doamna Invelt, nu se poate să aveți de două ori mai mult timp decât ceilalți. Doamna Invelt, mi se pare inacceptabil. Ok, I'm an elected official. Vamos a ver. Estamos en tiempo de pandemia. E pandemie, timpul este foarte limitat. Dacă dumneavoastră vorbiți mai mult, colegii nu vor putea lua cuvântul. Vă mai avem un punct care va fi foarte complicat, trebuie să înțelegeți. Nu e că nu vreau eu. Atunci să nu mai alocăm niciun pic de timp uh, funcționarilor publici și să lăsăm doar membrii să vorbească ca să-și poată adresa întrebările. Întrebările mele ar fi fost uh, mai scurte decât tot acest schimb, să știți. Aș vrea comisia să-mi explice cum este posibil ca acum, la OACI, să existe o regulă care obligă toate țările, inclusiv țări precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, să adune date PNR. Această decizie n-a fost luată într-o manieră democratică, deschisă și transparentă, ci de niște funcționari publici în spatele ușilor închise, așa că să-mi explice comisia. Doresc să vă spun că dumneavoastră Uh, nu ați respectat ce v-a spus președinta. În democrație trebuie să respectăm regulile și când nu suntem de acord, trebuie să respectăm regulile. Dacă eu, ca președinte, vă cer să faceți acest lucru, trebuie să faceți ce am spus eu. Nu puteți dumneavoastră să vă faceți propriile reguli. Suntem din același grup, știți că vă respect foarte mult, dar dacă nu aș spune asta, aș fi părtinitoare. Mulțumesc! Verdes. Din partea versilor, are cuvântul domnul Iacodinski. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu o să încerc să fiu ceva mai succint, dar împărtășesc uh, sentimentul um, exprimat foarte bine și cu multă enfază de Sufintfeld. Suntem oripilați de prezentare și raport, mai ales uh, că întrebarea mea este următoarea. Raportul spune uh, că directiva n-ar trebui să adere la aceleași reguli care au fost fixate de către CEJ în avizul său, prin simplul fapt că e vorba de un document intern și un regulament intern. Îmi pare rău. Definiți intern. Avem articolul 3 uh, cu 5, 8, 13, 16 din uh, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, unde se spune că, în, în aviz, că toate aceste articole sunt încălcate. Aceste lucruri nu sunt valabile pentru interacțiunile dintre statele europene. Nu există un deficit, oare, în ceea ce privește încrederea judiciară. Am tot asistat la asta. În numeroase domenii, între diferite state, de exemplu cu Polonia și cu Ungaria, unde e o problemă problemă cu statul de drept. Eu cred că, din acest punct de vedere, raportul este foarte subțire și subestimează riscurile despre care discutăm aici. De asemenea, sunt un pic îngrijorat despre relația dumneavoastră cu retenția datelor, pentru că mai avem și acolo o decizie aceși. Și spuneți că retenția datelor ar trebui să fie consolidată în Uniunea Europeană. Așa că vă adresez următoarea întrebare. Care este relația curții, uh, relația mm, uh, comisiei și a DigiHome cu uh, toate deciziile CEJ? În ceea ce privește OACI și regimul de supraveghere în masă care a fost reinstaurat, vreau să știu dacă DigiHome a făcut o recomandare înspre Consiliu în ceea ce privește atitudinea pe care să o avem față de acest acord cu o organizație care nu este deloc transparentă, nu se deschide în fața noastră și face supraveghere în masă și asta vine de la nivel internațional. Mă opresc aici. Iată însă doar câteva întrebări cu privire la această directivă, dar sunt mult mai multe în ceea ce privește acordurile internaționale. Vor fi ele ajustate sau nu în funcție de avizul CEJ, așa cum a fost el stipulat. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului ECR. Are cuvântul acum um, doamna Asita Tengo. Ne auziți? Ne vedeți? Doamnă Canco? Hello, can you, can you hear me? Bună ziua! Dacă puteți să mă vedeți, să mă auziți, ambele. Mulțumesc! Vara aceasta Comisia Europeană a renoit Uniunea Securității. Se întâmplă foarte multe lucruri în lume și să nu uităm un aspect. Să nu uităm care sunt îndatoririle noastre. Directiva PNR are mai multe obiective. Să-i protejeze pe cetățeni de terorism, să-i prindă pe infractorii transfrontalieri și să ofere un cadru propice care lipsea înainte de această directivă. Mare parte din uh, statele membre au implementat uh, PNR-ul, însă a sosit momentul să mergem înspre o implementare completă. Statele membre trebuie să țină cont de acest aspect. De asemenea, unele state membre au spus că trebuie să fie extins domeniul de aplicare al directivei. Mă îngrijorează faptul că sistemul ar putea fi utilizat pentru trasarea contactilor COVID. Ne pare rău, se întrerupe din sală, conexiunea este foarte proastă și deja v-am pierdut imaginea. Nu se aude nimic. Bine, Señora Canco. Doamna Canco, vom uh, încerca să reparăm uh, conexiunea, dar între timp voi da cuvântul unui alt deputat din partea grupului GUE, doamna Dali. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu colegii este o discuție extrem de deprimantă. Domnul Onidi spune că a fost uh, o revizuire mult așteptată. Trebuie să vă spun că a fost o dezamăgire amară să constatăm că se consideră că eficiența a fost una acceptabilă, dar uh, noi avem uh, Uh, cu totul altă impresie. Se spune că uh, o persoană a fost prinsă într-un avion, dar nu are nicio legătură cu date PNR. Uh, este un dosar extrem de controversat, a fost controversat în Parlament și a fost chiar o decizie a Curții de Justiție pentru că s-a încălcat, s-au încălcat drepturile fundamentale și dreptul la viața privată a cetățenilor. Și Măsurile trebuie să fie necesare și proporționate. E nevoie de acest echilibru și nu avem nicio, nicio dovadă că s-a respectat acest echilibru. Comisia nu ne oferă date în legătură cu numărul de persoane acuzate, numărul uh, de persoane condamnate și cu pentru ce și cum, la ce au fost condamnate. Eu aș dori să știu Uh, care sunt aceste date, pentru că e incredibil. Uh, este clar că calitatea datelor este foarte proastă și chiar în document se spune că datele nu sunt standardizate, de aceea nu se pot uh, cuantifica deloc delictele și nu se poate uh, aprecia dacă uh, numărul acestor uh, persoane care au putut fi uh, acuzate sau condamnate are legătură cu PNR-ul. Deci nu există nicio dovadă de eficiență acestui act legislativ Uh, și comisia nu dispune de astfel de date. Măcar de ce nu vă angajați să colectați și să analizați uh, cantitativ date standardizate privind eficiența sistemului pentru statele membre? și să faceți aceste date și analize publice. Este un minim la care ne-am aștepta pentru că s-ar părea că nu există niciun fel de urgență în legătură cu asta uh, și documentul este extrem de îndrăzneț Ehm, trebuie să fiți mult mai eficient în activitatea și în, în comunicarea dumneavoastră cu statele membre. Vom încerca din nou uh, să ne conectăm cu doamna Canco, dar se pare că nu funcționează conexiunea. Domnul Jdescovski, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fiu mai puțin Um, să, să nu mă enervez, pentru că mulți colegi uh, au uh, făcut-o foarte bine. Sunt încă multe greșeli și multe lucruri pe care trebuie să le aprobăm, dar eu am încredere în comisie Am o întrebare în legătură cu funcționarea punerii în aplicare a legislației. Aș dori să întreb dacă Comisia dispune de date în legătură cu uh, măsura în care acest instrument PNR a ajutat în strategia de a face de, de a face lupta împotriva terorismului în Uniunea Europeană mult mai eficientă. Mulțumesc! Bien, debido a, a nostru... Având în vedere că avem timp puțin la dispoziție, vom face următorul lucru. Voi da cuvântul la încă doi deputați și apoi domnul Onidi va uh, avea mai puțin timp la dispoziție pentru că și-a depășit timpul inițial ca să avem timp suficient pentru punctul următor. Acum, să vedem dacă domnul Morris Corner ia cuvântul în numele grupului Renew. Da, mulțumesc. Eu am două întrebări în mod special. Uh, în primul rând, mă leg de întrebarea domnului Fos și continui spunând ce se întâmplă cu utilizarea datelor pentru coronavirus. Domnul Fos a spus că poate e posibil, dar îmi pare rău, se face asta deja. În Spiegel a apărut un articol care spune că în Germania au fost 37 de cazuri unde datele au fost folosite în acest scop. Vedem asta și aici este punctul critic cel mai important. Odată ce datele sunt colectate, se găsesc modalități de, de a le utiliza. În al doilea rând, Comisia mereu a susținut că statele membre vor fi cele care vor plăti pentru sistemele PNR naționale. Dar, în realitate, Comisia a plătit cel puțin 135 de milioane pentru acestea. Comisia nu dorește să ne furnizeze datele concrete. Puteți să ne spuneți astăzi aici, puteți să ne oferiți informații concrete și pe viitor, într-adevăr, statele vor plăti ele însele? Mulțumesc! Bien, vamos a intentar por ultim- Vom mai încerca o dată să ne conectăm, uh, să o conectăm pe doamna Canco, dar tot nu funcționează conexiunea. Domnule Onidi, aveți acum ocazia să răspundeți tuturor deputaților. Vă rugăm să răspundeți în doar 8 sau 9 minute, vă rog. Mulțumesc. Îmi pare rău că am fost prea exhaustivă din auri. Voi putea să revin cu altă ocazie sau putea să discut cu, alți deputa, cu unii deputați uh, în altă parte, cu altă ocazie în legătură cu acest subiect important. În ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei PNR, uh, obiectivul este lupta împotriva criminalității grave și organizate și lupta împotriva terorismului. Deci chestiunile legate de sănătate nu sunt incluse în domeniul de aplicare. State, unele state membre au încercat dar noi le-am spus de răspunsul nostru a fost de fiecare dată că nu s-a prevăzut așa ceva în domeniul de aplicare a directivei. Nu vedem nici că ar fi o nevoie urgentă sau presantă de a schimba domeniul de aplicare a directivei acum, având în vedere că Într-adevăr, trebuie îmbunătățită uh, trasarea uh, persoanelor și e nevoie de date dintr-o dată e mult eco în sară și nu se mai înțelege nimic. Deci ar fi nevoie de un schimb de date în legătură cu zborurile uh, um, intra-UE și nu să se folosească date brute PNR care uh, Uh, nu sunt procesate. De aceea nu vedem că ar fi o nevoie urgență de a extinde uh, domeniul de aplicare sau scopul de legislației PNR uh, pentru, um, obiect, pentru obiective legate de sănătate. Apoi, cred că v-am trimis răspunsuri în scris în legătură cu cifrele pe care le avem nu am avut solicitări din partea statelor membrilor pentru finanțare suplimentară, deci presupun că după ce s-a creat sistemele PNR, acestea vor fi finanțate uh, din bugetele naționale. În ceea ce privește uh, respectarea protecției datelor în general, am uh, examinat cu atenție dacă se aplică toate condițiile din directivă și e adevărat și ați notat acest lucru că multe state membre nu au integrat toate condițiile respective în dreptul lor național, în momentul aplicării nu am văzut, nu am constatat Um, lipse în aplicare. Nu am constatat că statele membre nu respectă prevederile legate de protecția datelor. Acum ne ocupăm, ne ocupăm de finalizarea transpunerii la nivel juridic și astfel uh, se va completa um, evaluarea. În ceea ce privește aspectele internaționale, în legătură cu Canada, în relația cu Canada, discuțiile continuă. Chiar eu am discutat cu colegii canadieni de mai multe ori pe lună și sper că curând vă voi putea spune care este poziția oficială a guvernului canadian pentru că acum au avut o ocazia să-l informeze pe noul ministru care se ocupă de aceste aspecte și ne vor spune care este poziția lor. Nu cred că sunt probleme legate de proiectul de acord în sine, dar probabil vor dori asigurări din partea noastră în legătură cu aspectele legate de păstrarea datelor. Am inclus în proiectul de acord cu Canada toate prevederile legate de sau uh, incluse în avizul în uh, opinia curții și excepția prevăzută explicit de curte și considerăm că această excepție ar trebui să fie suficientă pentru ca canadienii să folosească, să folosească datele PNR, respectându-ne în același timp, uh, apărându-ne drepturile fundamentale. Opinia curții se aplică la schimbul de date intra-UE. Trebuie să confirm faptul că se aplică la transferul de date în afara Uniunii Europene. Nu se aplică la schimbul de date, de colectarea datelor și utilizarea datelor înăuntrul Uniunii Europene. Din motive foarte bine, bune, avem reguli similare uh, avem regimuri similare de protecție a datelor și statele membre toate respectă Carta Drepturilor Fundamentale. De aceea, situația interiorului Uniunii Europene nu este foarte diferită. În, ca, în cadrul discuțiilor privind Brexitul, facem presiune asupra britanicilor să accepte condiții similare cu canadienii pentru că uh, Regatul Unit va deveni o țară terță. Sper că peste două săptămâni veți uh, avea la dispoziție evaluarea acordului cu Statele Unite și cea cu, uh, evaluarea acordului cu Australia. Acesta a fost un prim pas pentru a examina modul în care se aplică aceste acorduri până acum și retragem și, sau am tras concluzia că aceste uh, acorduri trebuie să fie modernizate, pentru că anumite lucruri nu figurează în aceste acorduri, inclusiv elementul uh, din uh, opinia curții în legătură cu uh, acordul cu Canada criteriile sau standardele ICAO care au fost adoptate de Consiliul ICAO nu se aplică nu li se aplică nouă ca atare. Am luptat de-a lungul negocierilor la ICAO cu toate, cu ajutorul tuturor statelor membre, să avem libertatea de a avea diferențe. Am uh, explicat acest lucru partenerilor de la ICAO. Noi avem condiții suplimentare și dorim ca celelalte state eh, din lume să le aplice. Nu putem fi mulțumiți cu standardele de la ICAO așa cum arată ele în momentul de față. Dar standardele adoptate de Consiliul ICAO sunt foarte utile și oferă deja eh, mai multă siguranță în întreaga lume. Deci considerăm că a fost un pas înainte foarte important și toate statele care respectă rezoluția ONU, a rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, vor aplica un regim PNR și măcar vor aplica standardele ICAO, care acoperă cam două treimi din condițiile pe care le aplicăm noi. Noi aplicăm uh, uh condiții suplimentare, mai ales în ceea ce privește um, păstrarea datelor, care Uh, pe care le vom impune în continuare. Spunem acest lucru foarte clar statelor membre și ele au făcut-o de asemenea atunci când s-a luat decizia la ICAO. În ceea ce privește negocierile cu alte țări, cu Mexicul, din partea Mexicului nu am avut impresia că partea mexicană dorește să demareze negocieri. Deci, uh, mandatul e încă deschis. N-am uh, demarat discuții concrete. Cu Japonia, după mandatul formal pe care l-am primit din partea Consiliului, imediat în iulie am avut o primă sesiune de negocieri cu colegii japonezi. Nu mai avem, avem presiunea timpului, pentru că, așa cum ați spus, Jocurile Olimpice au fost anulate, cel puțin, au fost amânate cu cel puțin un an și put, am, avem timp să explicăm colegilor japonezi de ce este atât de important pentru noi să se reflecte criteriile respect, din, uh, din um, opinia curții. Cred că am acoperit, doamna președinte, domnule Unidi, vă rog să încheiați. Cred că am cam răspuns la toate întrebările. Puteți să trimiteți și răspunsuri în scris deputaților ca să dispună de informații precise și complete ca răspuns la toate întrebările puse, având în vedere că este un subiect foarte sensibil, după cum știți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Onidi. Absolutely, I confirm the... Bineînțeles, confirm acest lucru. Cele 57 de întrebări pe care le-am primit de la doamna Intveld eh, durează ceva vreme pentru a primi un răspuns, însă și aceste răspunsuri vor veni în curând. Mulțumim! Trecem la uh, punctul 11, aplicarea ordinului de, de arest european și procedurile de predare între statele membre. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Este un punct uh, în comun. Încercăm ca problemele tehnice care au, au loc cu traducerea și interpretarea din germană și ca problemele mm, de acces uh, pentru unele persoane, care, unii deputați care se conectează de la distanță să se uh, rezolve. Acest ordin uh, european de arest a fost primul adoptat în 2002 prin decizia cadru 2002-524. S-a îmbunătățit sistemul anterior și uh, s-a introdus un sistem uniform de uh, arest al uh, suspecților. Avem foarte multă experiență deja cu acest sistem, iar astăzi domnul comisar Reinders, pe căruia îi mulțumim pentru prezența sa în această comisie, va prezenta al patrulea raport de evaluare și după aceea vom prezenta Uh, uh, raportul Parlamentului uh, care va fi prezentat de către raportorul Parlamentului European, domnul Sarsalejos. După cele două prezentări vom da cuvântul uh, membrilor uh, și uh, raportorilor din umbră. Aveți cuvântul, domnule comisar Reinders, dacă ar putea să fie maxim 10 minute, Uh, pentru că altfel am uh, vedea, altfel avem probleme cu timpul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, deputaților, doamnelor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația adresată de a fi aici împreună cu dumneavoastră. Mă bucur să fiu aici fizic. Uh, felicit Comisia Liber, Libe pentru acest uh, și pe domnul Sarsalehos pentru proiectul său de raport care semnalează anumite uh, idei și mize legate de mandatul de arest european. Aceste opinii au fost exprimate de Parlament într-o rezoluție din 2014, dar și în ceea ce privește rezoluția, rezoluția în legătură cu sistemele de detenție din 2017 Comisia cunoaște aceste mize, însă aceste, uh, acestea uh, sunt uh, excepția. Mandatul de arest european rămâne instrumentul de recunoaștere reciprocă cel mai mult utilizat în dreptul european. Se emit din ce în ce mai multe mandate de arest european. S-a ajuns la peste 17.000 în 2018 mai mult de 7.000 de persoane au fost uh, arestate și transmis predate către un alt stat membru. Deja jurisprudența Curții de Justiție a clarificat anumite aspecte, însă anumite din aceste arestări sunt urmate de uh, întrebări suplimentare, cum ar fi metodologia și practica. Acest proiect de raport uh, abordează și alte aspecte, cum ar fi directiva în legătură cu drepturile procedurale și noi vrem să garantăm transpunerea completă și corectă a acestei directive. Vrem să îmbunătățim și formarea judecătorilor și practicienilor pentru a promova acest mandat de arest european în cadrul uh, cooperării în, just, în domeniul justiției. Stimați membri, după cum știți, în data de 2 iulie, Comisia a adoptat cel de-al patrulea uh, raport de implementare care oferă o evaluare a implementării deciziei cadru din 2002 de către statele membre. Comisia a pus accentul pe dispozițiile care afectează recunoașterea reciprocă, de exemplu, definiția și domeniul de aplicare al mandatului de arest, drepturile de procedură, granturile pentru noi executare și verificarea uh, dublei criminalități. Comisia notează că de la ultimul raport de implementare din 2011, unele state membre și-au modificat legislația ca urmare a recomandărilor din raportul anterior în a patra rundă de evaluare. Cu toate că acestea um, există încă lucruri de îmbunătățit. Transpunerea completă și clară a dispozițiilor în legislația națională ar contribui în mod substanțial la îmbunătățirea mediului de lucru. Importanța implementării corecte de către practicanți este subliniată și în proiectul de raport. Procedurile de predare trebuie să respecte drepturile fundamentale, care sunt uh, înscrise în Carta de drepturile fundamentale. Decizia cadru spune că nu va afecta, nu va avea efectul de a modifica uh, obligația, că nu modifică uh, re, obligația de respectare a drepturilor fundamentale. Deci este foarte important ca condițiile din statul membru în care um, persoana este arestată să respecte uh, drepturile fundamentale. Uh, un aspect este legat de condițiile de detențiile și uh, problema uh, supraaglomerării închisorilor în mai multe state membre. Aceste condiții legate de predare au fost clarificate de Curtea de Justiție în sentința Aniosi și în alte sentințe. Însă imaginea este una diversă unele state membre refuză sau uh, amân, amână mandate de arest în, pe, bazat pe informațiile legate de condițiile de detenție. Unele state membre clarifică, clasifică anumite state ca fiind la ris, uh, riscante sau că nu uh, execută mandate de arest din acele state membre pentru a evalua riscul de tratamente inumane sau degradante, judecătorii se bazează pe diverse tipuri de surse. Unele țin cont de rap- raport, rapoarte ale Comisiei pentru Prevenția Torturii și uh, informații în legătură cu condițiile de detenție. Comisia a solicitat FRA, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, să, in, să introducă o bază de date unică cu eh, informații în legătură cu condițiile de detenție din toate statele membre într-un singur loc unitar. Eh, informează în legătură cu aspecte cheie, în legătură cu aspectele de detenție, cum ar fi condițiile sanitare, spațiul și accesul la îngrijiri de sănătate. Baza de date a fost eh, lansată în decembrie 2019 și va fi discutate în această săptămână la conferința generală organizată de președinție, președinția germană. Sperăm că acest instrument va îmbunătăți uh, situația și că va duce la o situație convergentă în ceea ce privește uh, condițiile de tensie. Acest lucru mă duce și la o problemă în aplicarea programului mandatului de arest uh, reținerea prejudiciară într-un stat membru. Este adevărat că durata acestei retenții variază foarte mult de la un stat membru la altul. În anumite state este de câteva luni, uh, iar în altele poate să dureze ani până când se ajunge la proces. În 2016 am publicat uh, un uh, studiu comparativ care arată că, în general, legislația statelor membre conformă cu, este conformă cu jurisprudența Consiliului European al Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu detenția prejudiciară. Însă, în practică, există uh, neajunsuri semnificative. De aceea, acum examinăm mai îndeaproape acest aspect pentru a identifica ce este necesar în acest domeniu. Niciunul una dintre problemele din uh, proiectul de rezoluție se, uh, nu se leagă de uh, re, încrederea reciprocă și uh, recunoașterea reciprocă. Încrederea uh, permite recunoașterea fiecărui sistem național și ajută la constituirea sistemului legal comun. În 6 aprilie 2020 am anunțat un seminar al uh, grupului de coordonare pentru mandatul de arest european. Scopul acestui grup este de a uh, susține schimbul eficient de informații și cooperarea între diversi actori implicați. A început în contextul COVID-19, când a fost foarte util uh, Uh, să se rezolve probleme legate de închiderea frontierelor. Acest grup este și o platformă, după cum este propus în raportul dumneavoastră, pentru a aduce actualizări în legătură cu uh, situația actuală în momentul în care uh, apare uh, jurisprudență în ceea ce privește cercetare și formare. În încheiere, doamnă președinte și domnilor deputate, domnilor deputați, mandatul de arest european este un instrument esențial, dovedit, care a devenit indispensabil pentru ca criminalii să nu scape de justiție prin traversarea frontierelor. Nu este perfect, însă eforturile tuturor părților uh, vizate pentru a îmbunătăți um, uh, funcționarea sa nu îi chestionează existența. Punerea în aplicare a mandatului de arestare continuă să se îmbunătățească. Noi lansăm proceduri de încălcare atunci când legislația națională nu este conformă normelor europene și vom iniția acest subiect la, în următorul ciclu de uh, proceduri de încălcare și mă bucur să uh, continuăm cooperarea noastră pe acest instrument important. Aștept întrebările și observațiile dumneavoastră și, bineînțeles, prezentarea raportului care va fi făcută în curând. Vă mulțumesc! Señor Reinders, también por someterse al tiempo. Vă mulțumim, domnule Reinders, și pentru faptul că ați respectat timpul și acum dau cuvântul domnului Safalehos. Domnule Safalehos, aveți cuvântul. Maxim 10 minute. Presidenta, y gracias. Eh, Sunetul vorbitorului este foarte prost. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o coincidență plăcută faptul că astăzi domnul Reinder își prezintă își face prezentarea și uh, fac și eu astăzi în fața Comisiei Libe și dacă adaug uh, studiul făcut uh, de Serviciul de Informare al Parlamentului, uh, putem să ajungem la concluzia că Ordinul European de Restare și Predare beneficiază de atenția cuvenită. Este primul instrument și în timp și ca importanță de cooperare um, juridică în domeniul penal. A fost un moment istoric pentru că înainte uh, Uh, au, pentru că au fost înlocuite extradările pe bază neîncrederii uh, cu, cu acest mandat de arestare și predare bazat pe încredere. Sunt întreruperi ale sunetului. Um, încrederea este piatra de temelie în acestui spațiu de libertate, securitate și justiție din UE. Uh, trebuie, uh, obiectivul ne cere să avansăm pentru că avem noi forme de criminalitate organizată, impactul uh, criminalității pe internet este exponențial, există amenințări teroriste continue ca exprimare a, a, a um, radicalizării. Există o serie întreagă de factori care fac mai necesar uh, Uh, un sistem ambicios de cooperare. În același timp, știm cu toții că Uniunea Europeană este o comunitate de drept și în ceea ce privește demnitatea persoanei și respectarea drepturilor sale fundamentale, este un imperativ care nu poate fi negociat. De aceea, garanțiile uh, procedurale au fost un aspect uh, important care au primit multă atenție. Dragi colegi, domnule comisar, știm cu toții uh, că um, executarea ordin, ordinului de arest și predare se bazează pe încredere și noi trebuie să contribuim pentru ca uh, neîncrederea să nu se extindă și din potrivă să nu punem în pericol funcționarea uh, Uniunii. Um, S-a făcut o evaluare a acestor cauze pe bază de cifre. Putem spune că um, în general, uh, aplicarea ordinelor este regulă și refuzarea aplicărilor este excepția. Dacă uh, se, respect, se, se verifică acceptabilitatea cererii de uh, arestare și predare, uh, se verifică dacă actele comise ar fi considerate uh, delicte dacă ar fi comise și în, act, în statul de executare. Deci, așa cum am spus, încrederea este fundamentală pentru uh, ordinul uh, de arestare și predare și uh, încrederea nu este o idee abstractă. Încrederea trebuie să se bazeze pe elemente obiective pe care trebuie să le identificăm ca atare și să le îmbunătățim. În primul rând, revin la ceea ce spunea domnul Reiner, pentru a consolida încrederea trebuie să asigurăm o transpunere corectă a deciziei cadru în legislația națională. Domnul comisar Reinders. Uh, poate iniția uh, proceduri pentru nerespectarea obligațiilor împotriva unor state care nu au transpus corect legislația. Mă întreb dacă nu trebuie să facem un pas în plus pentru corectă transpunere a deciziei cadru. Știm că unele state membre au corectat anumite aspecte din legislațiilor naționale în acest sens. În al doilea rând, o viitoare reformă trebuie să includă acolo unde e nevoie, doctrina de substanță a Curții de Justiție în ceea ce privește uh, obligația de uh, predare Uh, respectarea termenelor, definirea autorității judiciale, uh, analiza dubrei acuzări și aplicarea unor clauze de garanții privind drepturile fundamentale. Apoi, uh, e nevoie de utilizare eficientă și coerentă a diferitelor elemente de cooperare judiciară care există deja dincolo de Ordinul de European de Arestare și Predare. E vorba de aplicarea uh, Um, proporționată, sunt pentru ca să nu se utilizeze instrumentul în mod uh, abuziv. Apoi, trebuie să evaluăm lista de categorii de delicte stabilite în articolul 2 din decizia cadru care se referă uh, la uh, delicte uh, care nu necesită controlul dublei acuzări. Logica acestui instrument de cooperare uh, trebuie uh, să evalueze delicte cu impact uh, unic și trebuie să fie bine definite în codul penal din statele membre. Um, se iau în considerare diverse opțiuni pe care mm, vi le propun pentru a le include în lista de, la articolul 2. Este însă o chestiune încă deschisă care mai poate fi discutată. Apoi, garanțiile în procese în ceea ce privește drepturile fundamentale sunt un element central în ceea ce privește consolidarea încrederii reciproce și reprezintă o parte esențială a unei, um, unor reglementări în domeniul proceselor penale. De aceea, în raport se face referire la ratificarea de către statelor membre al protocolului facultativ privind uh, la Convenția uh, împotriva torturii. E vorba de aplicarea principiului nebis in idem. În ceea ce privește durata maximă uh, a detenției preventive și condițiile de detenție. În raport se subliniază importanța mecanismelor Uniunii în ceea ce privește statul de drept, drepturile omului și democrația amintesc în ceea ce privește doctrina Curții de Justiție activarea, că activarea acestor mecanisme nu implică nerespectarea principiului recunoașterii reciproce ale deciziilor de justiție și datorile legate de, de decizia cadru. În al șaselea rând, um, pe lângă drepturile și garanțiile privind drepturile um, acuzaților, propun și includerea perspectivei victimei, victimelor. Un sistem de cooperare judiciară care nu funcționează este o formă de negare a justiției și impunității de facto care uh, um, jignesc victimele. Trebuie să um, afirmăm unele aspecte practice și foarte importante, cum ar fi specializarea judecătorilor și procurorilor care participă la procedurile de predare. Trebuie să se flexibilizeze regimul lingvistic, e nevoie de mai multe mijloace financiare la nivelul Eurojust și la nivelul rețelei judiciare europene și să există mai multă formare pentru operatorii juridici, judecători, procurori, avocați și mai departe care participă la proces. E vorba, deci, când vorbim despre Ordinul European de, de uh, Arestare, că este o poveste de succes. Cifrele arată asta. Um, atât emiterea cât și executarea ordinelor uh, um, urmează o cale ascendentă. În 2017 s-au executat 6300 uh, de ordine, iar în 2018 aproape 7000. Alte date din 2017 sunt de asemenea interesante. Conform uh, informațiilor venite din statele membre, două treimi din persoanele căut- pentru două treimi din persoanele căutate s-a permis predarea. S-au respins 796 de ordine, dar doar 109 au fost respinse din cauza riscului încălcării drepturilor. Majoritatea s-au datorat uh, unor motive legate de condițiile de detenție. Deci trebuie să păstrăm acest instrument extrem de important pe care nu-l punem sub semnul întrebării, dar există loc de mai bine. Și acesta este obiectivul raportului pe care vi-l prezint. Am încercat în proiectul de raport să abordez toate aspectele pe care trebuie să le abordez, dar sunt sigur că grupurile cu amendamentele lor vor îmbunătăți raportul, așa cum o va face și uh, avizul Comisiei AFCO, reprezentată de colegul Paul Orangel. Se întrerupe tot timpul uh, sunetul. Astfel, ne vom aduce contribuția la o reușită care este o dovadă a dorinței doastre de a face Europa mai liberă și mai justă. Și astfel ne asigurăm că se respectă legea prin cooperarea între judecători și tribunale independente. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Javier. Dăm cuvântul acum raportorilor din umbră. Începem cu grupul S și D, domnul Roberti și l-aș ruga pe domnul Roberti. Nu este în sală, nu? Este? Vom vedea dacă conexiunea funcționează cu el. Ne puteți auzi? Aș dori să vă rog să nu despășiți două minute și jumătate. Mi sentite? Mulțumesc, mă auziți? Bună seara, doamnă președinte, domnule comisar Reinders. Doresc să mulțumesc și colegului uh, Javier Sarsalejos pentru tot ceea ce a făcut și pentru metoda de lucru adoptată, faptul că a clarificat încă de la început obiectivele acestui dosar pentru ca să mergem toți în aceeași direcție. Nu repet ceea ce a spus deja domnul Zazarejos, uh, pentru că sprijin în mare parte ceea ce a spus doar câteva observații. Nu voi respecta ce au spus domnul Reinders și domnul Zarzalejos, lucruri cu care sunt de acord și anume că trebuie să, se, să crească garanțiile când vine vorba de statul de drept. Trebuie să definim termenul autoritate judiciară în legătură cu statul de drept și în legătură cu organe judiciare independente de puterea politică. Apoi, trebuie să precizăm definiția anumitor fapte de pe listă uh, din uh, faptelor care pot face obiectul mandatului european de arestare. Trebuie să spunem clar că cu cât vor fi garanții procesuale mai uh, Uh, clare în executarea mandatelor europene de arestare, cu atât Uniunea va putea să reacționeze corect la comportamentele deviante. Pe baza unei culturi comune în lupta împotriva criminalității, trebuie să ne îmbunătățim uh, continuu legislația. Vom depune amendamente, cum ar fi uh, amendamentul privind uh, lista uh, Uh, faptelor, cum ar fi violența de gen sau uh, delicte economice uh, când se fură resurse ale, ale colectivității, mai ales în aceste perioade foarte dificile pentru economia Uniunii Europene. Apoi, cred că la liniatul 11 se abordează prea generic um, delictele la adresa ordinii publici și realității uh, constituționale. Trebuie însă să evităm intrarea pe listă a unor delicte minore, care nu sunt neapărat recunoscute ca fiind uh, comportamente criminale, cum ar fi delicte de opinie, care nu cred că ar trebui să existe în state democratice. Și legătură cu un aliniat în care se dorește scăderea pragului la 3 ani pentru anumite delicte, cum ar fi traficul de ființe umane. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți la această prevedere. Trebuie să fim atenți și la riscul de extindere excesivă, după părerea mea, a aplicării mandatului european de arestare pentru a exista o inflație de astfel de instrumente și pentru comportamente care, dincolo de Uh, faptul că se numesc delict nu sunt considerate extrem de grave. Președintele rog uh, pe vorbitor să încheie. Am cerut deja în 2014 Uh, um, intenții uh, comune ale Parlamentului și Consiliului în legătură cu acest instrument care a îmbunătățit cooperarea uh, în domeniul extradării. Mulțumesc! Bine, mulțumim! Eco extrem de supărător. Bueno, estoy de acuerdo... Aș dori să-i mulțumesc domnului Sarsalejos. Sunt în mare de acord cu multe lucrurile spuse de dânsul și cu multe lucruri prezentate de domnul Roberti. Textul este echilibrat și riguros. Include protecția victimelor în mod expres și armonizarea unor uh, norme, standarde și drepturi fundamentale comune în domeniul procesual, definește principiul încrederii reciproce și îmbunătățirea recunoașterii reciproce. Cred că trebuie să avem politici strategice și aceasta acoperire judiciară este strategică pentru că lumea se digitalizează din ce în ce mai mult și se transformă în mod sistemic și uh, deseori delinvenții găsesc noi modalități de criminalitate și spațiul Schengen este, uh, oferă liberă circulație delinvenților și există din ce în ce mai des o componentă transnațională. Datele arată că statele aplică doar între 50 și 80% din ordine și uneori nu există proporționalitate. Dar în alte cazuri avem un fel de gaură neagră um, când vine vorba de date. Se pierd mii de ordine de <laughs> europene de arestare. Nu să știe ce se întâmplă cu ele. Deci avem nevoie de date fiabile, comparabile din toate statele membre cifre care să fie ușor de comparat. Încă nu deținem aceste cifre și dacă nu avem date omogene, clare și precise, nu putem avansa. Doamna Infert a spus uh, că trebuie să aplic, dacă, doar, dacă facem uh, legi bune, dar apoi nu le aplicăm, n-am făcut nimic. Ne-am am dori, dacă e posibil, ca mecanismul european pentru respectarea statului de drept, democrație și drepturile fundamentale să fie un instrument util în toate evaluările uh, ordinelor europene de arestare. Uh, de asemenea, trebuie să se includă anumite noi fapte și deci trebuie să se revizuiască lista de 32 de categorii de fapte pentru a consolida statul de drept și democrația în toată Uniunea Europeană și pentru a nu permite niciun fel de atac hibrid la adresa democrațiilor noastre. Și problema este aceea că există o macrovictimizare și trebuie să ținem cont de asta și închei spunând că trebuie să ne gândim la posibilitatea unui sistem de măsuri care pot fi aplicate dacă anumite state aplică articolul 7. Deci, o, o, deci sancțiuni eh, constatate pentru a oferi certitudine juridică și pentru a evita măsuri unilaterale din partea unor state care, unui stat care nu are încredere în celălalt stat. Mulțumesc! Vamos a pasar. Și acum dau cuvântul reprezentanței verzilor, doamna Delvo Colfield. Aveți cuvântul, vă rog. Yes, hello, thank you. Da, bună ziua și mulțumesc. În primul rând, sunt un pic îngrijorată de felul în care lucrăm. Mi se pare că acest dosar a fost un pic uh, grăbit, nu a fost tratat ca fiind un dosar prioritar și iată că acum totuși avem un proiect de text. Acest text a fost redactat înainte să ne întâlnim cu organizațiile cu care ar fi trebuit să discutăm sau căror ar fi trebuit să le dăm ascultare ca să ne ajute să redactăm textul. Ar fi fost, deci, mai interesant să se producă lucrurile într-un sens invers pentru că ne interesează tot ce au de spus organizațiile din acest domeniu, care sunt foarte bune. Oare ce ar fi avut de spus judecătorii și avocații? În orice caz, munca a fost asiduă și interesantă în acest uh, dosar și suntem de acord cu multe lucruri uh, din text, chiar dacă îngrijorările noastre persistă. Mandatul european de arest este un prim pas înspre o mai bună și mai multă cooperare judiciară și mereu spun că lângă niște instrumente extreme, cum e mandatul european de arest, să nu uităm că avem munca importantă făcută de toți magistrații din această Uniune care încearcă să găsească căi să coopereze. E clar că sunt deficiențe la nivelul cooperării judiciare în UE și asta a dus la multe cazuri nefericite pentru indivizi, cazuri care ar fi putut uh, fi evitate, inclusiv în ceea ce privește uh, numeroase abuzuri în justiție. E important să existe transparență și tratament egal. Valorile fundamentale și UE trebuie să fie respectate pe întreg parcursul procesului. Trebuie să existe standarde minime în ceea ce privește detenția și condițiile de încarcerare în Uniunea Europeană ca o precondiție pentru executarea oricărui mandat european de arest. Am salutat o comunicare din partea Comisiei în ceea ce privește lista celor 32, 32 de infracțiuni grave și uh, tragem un semnal de alarmă cu privire la o listă exhaustivă a delictelor. Chiar și cuvântul delict, offenses, poate fi pus sub semnul întrebării, așa cum spunea raportorul. De asemenea, e nevoie să existe o directivă cu privire la standardele minime comune de, din închisorile din Uniunea Europeană. Vorbim despre 27 sisteme judiciare diferite, între care nu există armonizare obligatorie în ceea ce privește legislația penală, așa că subliniem importanța criminalității duale uh, și recunoașterea acesteia. Este important să existe o funcție de control. CEJ a autorizat membrii UE să refuze mandate de arest uh, emise de Polonia, de exemplu. Poate că, de exemplu, dacă te afli sub procedura de articol 7, utilizarea mandatului uh, european de arest să nu mai fie făcută cu aceste state membre care se află în procedura articolului 7. Oricum, mai ales când e vorba de semnele de întrebare care apar cu privire la independența sistemului judiciar. Trebuie mereu să punem accentul pe drepturile fundamentale și ca un minim absolut trebuie ca acest dosar să nu fie instrumentalizat politic. Este un dosar foarte serios și nu trebuie să se facă abuz de mandatul european de arest. Vă rugăm să încheiați. Bine, închei spunând că avem nevoie clar de alternative. Mereu să explorăm alternativele și măsura de ultim resort să fie mandatul european de arest. Mă întristează faptul că aceste alternative nici măcar n-au fost suficient menționate. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru grupul ECR, domnul Save Mielva. Sunteți conectat? Ne puteți vedea, ne puteți auzi? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, bineînțeles, mulțumesc domnului Sarsalehos pentru munca sa și pentru elaborarea raportului. Acest instrument este un instrument indispensabil pentru a da sens liber circulație, liber circulație a persoanelor în spațiul Schengen. Statele membre au stabilit o serie de norme și fundament, norme fundamentale Însă, după cum a spus domnul comisar, există o marjă de îmbunătățire. Doar 7.000 de ordine de arest au fost executate din cele mai mult de 17.000 emise. După cum există și studiile Parlamentului și cele publicate de către Comisia Europeană, persoanele cu puține uh, Trebuie apărate persoanele cu puține mijloace care nu pot să se apere în justiție. În al doilea rând, chestiunea legată de condițiile de detenție în anumite state membre este importantă. Trebuie să ne asigurăm că în toate statele membre se respectă drepturile fundamentale. Problema cea mai importantă identificate de, în raportul domnului Sarsarejos este lipsa de recunoaștere reciprocă, care transformă spațiul Schengen într-o zonă de impunitate pentru criminali. Delicte grave cum ar fi terorismul, lucruri care contravin ordinii de stat dintr-un anumit, state mem- dintr-un anumit stat membru pot să fie ignorate de către tribunale din statul, un stat membru. Avem un caz pe care uh, îl putem menționa. Un uh, membru al uh, organizației teroriste ETA, care a locuit în Belgia mult timp și care a fost uh, sau cazul politicienilor și funcționarilor care au Uh, făcut parte din, din, uh, din tentativa de lovitură de stat din Catalonia din 2017. Vă rog așadar să examinați posibilitatea de a se include un principiu general al dreptului să se țină cont de abuzurile și de încălcarea legilor Uh, pentru a respecta statul de drept al statelor membre, uh, mi se pare un aspect esențial pentru a îmbunătăți acest sistem și pentru a consolida acest raport. Aș dori ca Comisia Europeană să inițieze acest proiect uh, pentru ca spațiul de libertate, securitate și justiție să nu fie doar o frază goală de sens, ci să apere victimele și nu pe uh, făptași. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru grupul GUE, doamna Dali, aveți cuvântul. Mulțumesc. Este un mecanism deosebit de important. Faptul că avem membri care au putut să uh, vină în această instituție votați uh, de cetățeni din Catalunia și care se află aici pentru, implementar, pentru că s-a implementat eficient mandatul european de arest și pentru că uh, s-a refuzat invocarea lui acolo, este un lucru corect. Mai sunt și alții care au fost aleși de către cetățeni și care în continuare sunt încarcerați în închisorile spaniole. Este un mecanism foarte important. Cel mai devreme am auzit de mandatul acesta în cazul Julian Assange și ar fi o greșeală să ratăm uh, ocazia, să nu menționăm acest caz care este în desfășurare în Regatul Unit. Iată, la 10 ani după o închisoare de înaltă securitate, chit că Julian Assange este într-o stare proastă de sănătate. Membrii acestui parlament n-au reușit uh, să se conecteze la proces prin videolink, cu urmări grave pentru jurnalism uh, pretutindeni în lume. Acestea fiind uh, spuse, raportorul a făcut um, o muncă foarte bună. Aș vrea însă să întrezăresc și alte opinii mai întâi. Um, e într-adevăr um, Eronat că nu am procedat într-un sens invers, să fi dat ascultare specialiștilor. Pe scurt, sunt câteva elemente cu care nu sunt de acord. Ne bucurăm faptul că a identificat raportorul câteva probleme, dar mă gândesc că suntem dezacord pe anumite lucruri, mai ales în ceea ce privește dubla incriminare. Considerăm că faptele penale nu sunt armonizate la nivel UE. Considerăm că lista delictelor uh, nu ar trebui să fie extins. Ar trebui, acesta este un pas uh, periculos. Sunt de acord cu verzii când spun și ei că tot ceea ce ține de garanțiile procedurale este foarte important. Să nu uităm că directivele cu privire la proceduri fixează niște standarde minime și nici măcar acestea nu sunt mereu respectate. De exemplu, este o situație în care dreptul la un avocat în statul de emitere și de executare nu este respectat în multe țări și apoi unde este respectat acest drept, din păcate calitatea reprezentării în instanță este foarte slabă. Apoi sunt alte diferențe în care uh, statele membre utilizează acest mandat pentru extradare înainte ca un caz să fie gata pentru prezentarea în instanță. Iar în ceea ce privește refuzul de a executa un mandat european de arest în cazul în care apar riscuri pentru respectarea drepturilor fundamentale, este o chestiune absolut esențială, mai ales unde deficiențele sunt sistemice. Iată, deci, uh, un ultim comentariu din partea mea. Egalitate între partea um, de acuzare și de apărare. Este o utopie până la urmă. E important să avem niște modele eficiente de cooperare fără a avea uh, un echivalent pentru apărare. Este foarte important să dezvoltăm pe mai departe o rețea. Mulțumesc! Gracias. Eh, Mulțumim foarte mult, doamna Ferrara, în numele grupului deputaților neafiliați. Doamna Ferrara? Yes. Um, Partind, eh, plecând de la ideea că mandatul european de arestare este unul dintre instrumentele cele mai utilizate în eh, cooperarea Eh, judiciară în domeniul luptei împotriva criminalității transfrontaliere, aș avea trei întrebări pentru domnul comisar Renders. Prima întrebare. Există propuneri care urmează să fie făcute în legătură cu modalitățile în care noile tehnologii, mai ales digitale, pot fi folosite pentru a îmbunătăți eficiența, dar și respectarea drepturilor fundamentale când vine vorba de procedura legată de mandatul european de arestare? A doua întrebare. Comisia are intenția să revizuiască lista celor 32 de delicte indicate în decizia cadru și pentru care nu s-a prevăzut verificarea dublei acuzații. Și a treia întrebare se referă la procedura uh, de la articolul 7. Pentru buna funcționare a mandatului european de arestare și respectarea principiului recunoașterii reciproce în domeniul penal și pe baza încrederii reciproce între statele membre și mai ales pentru autoritățile judiciare, mai ales având în vedere încălcările uh, unor drepturi fundamentale sau ale statului de drept, cum se pot reglementa procedurile de la articolul 7 în curs sau dacă apar elemente care sunt amenințări la adresa statului de drept, atunci când există riscul, dacă o persoană este, este uh, predată, uh, să îi se încalce drepturile fundamentale. Mulțumesc! Bien, eh, tenemos... Eh, Bun. Avem prevăzută și reprezent intervenția domnului Paulo Rangel, raportor din Comisia AFCO. Aveți cuvântul, domnule Rangel. Presidente, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mine ar fi chiar mai ușor să vorbesc în spaniolă. Acum este cea mai populară limbă în acest raport, pare se. Dar, iată, în primul rând, ce aș vrea să spun este că ar trebui să mulțumim pentru munca extraordinară depusă de colegul nostru Xavier Sarsalejos, pentru cooperarea excelentă în ceea ce privește avizul AFCO, unde eu sunt raportor, și doresc de asemenea să subliniez un aspect. Pentru că sunt uh, membru de la LIBE în grupul de lucru Schengen. Cooperarea în materie penală este un subiect esențial în ceea ce privește libera circulație. Cum spune și raportorul, Schengen este afectat dacă mandatul european de arest eșuează cu atât mai mult cu cât sistemul și, uh, SIS, uh, sistemul de informare în Schengen, o piatră de hotar în ceea ce privește libera circulație, este sistemul prin care se transmite acest mandat de arest. Țin de asemenea să spun că piatra de hotar, pentru ca acest instrument să funcționeze bine, e reprezentată de încrederea reciprocă. Nu poate exista recunoaștere între sistemele judiciare din statele membre dacă nu există încredere reciprocă. În mod firesc, asta înseamnă și respectarea drepturilor fundamentale și respectarea statului de drept, plus uh, garanții procedurale. Deci, clarificarea, armonizarea, consolidarea în aceste domenii sunt de importanță crucială Doresc de asemenea să spun că din punctul meu de vedere trebuie să fixăm niște concepte, definiții pentru a menține totul foarte armonizat la nivelul statelor membre. Ca un ultim comentariu, demn de menționat, și unde aș spune că Comisia AFCO insistă, este că acest instrument uh, să rămână o decizie, este că acest instrument uh, datează din epoca pre-Lisabona și că a fost votat doar la Consiliu, nu și în această instituție. Și iată că avem aici o minunată ocazie să-l îmbunătățim. Dar dezbaterea o las pentru mai târziu, în sânul comisiei noastre. De esta manera termina el turno. Vă mulțumesc. Astfel terminăm runda de raportori din umbră și raportorul Comisiei AFCO. Mai avem, dumneavoastră îl înlocuiți așadar, aveți cuvântul, dar un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream doar să fac un comentariu foarte scurt și uh, urmărim uh, urmărim și noi cazul domnului Munt în Germania. Lucru care nu mi se pare că uh, s-a rezolvat foarte bine aici. Tribunalul din Germania a, s-a pronunțat pe fond fără să examineze dacă faptele din Spania corespund legislației din Germania. Acest lucru nu cred că e în spiritul ordinului și cred că trebuie să acționeze ca un tribunal de uh, extradare, nu să judece fundul Și uh, ar trebui să ne uh, exprimăm în legătură cu fa- felul în care ar trebui să se aplice aceste ordine, pentru ca tribunalele internaționale să aplice în mod corect aceste ordine de arest. Uh, un minut Doamna Diana Eriba, sunteți conectată? Hola, sí, tiene usted la palabra por un minuto. Muy bien, tan solo quiero suscribir. Aș dori să subliniez uh, uh mm, ceea ce a spus doamna Del Bos, colega mea. Este un instrument european în cooperare judiciară și care în general funcționează. Oricine vrea să vorbească despre funcționarea acestui instrument trebuie să fie riguros și, în al doilea rând, să nu folosească interese politice interne. Este uh, inacceptabil ca dreapta spaniolă să uh, instrumentalizeze acest raport pentru a îi uh, extrada pe um, oamenii politici catalani. Uh, s-a adăugat, vrea să adauge delictul uh, împotriva integrității uh, constituționale la lista celor 31 sau 32. Cred că dăunează reputației statului pe care pretinde să-l apere. Ne întoarcem așadar la comisarul Reinders pentru a răspunde la aceste întrebări, observații și sugestii. Domnule Reinders, aveți cuvântul. Euh, Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor, raportorilor din umbră și tuturor celor care au luat cuvântul pentru reacțiile lor, dar și pentru elementele din uh, raport care au fost prezentate. Of... Mulți eurodeputați au spus că, în primul rând, e o chestiune de încredere să avem uh, o bună implementare în toate statele membre și că face parte din proces, deci trebuie să cerem o implementare de plină întâi. Și, repet, suntem gata și să lansăm procedura de încălcare dacă se impune, pentru că, da, e loc de îmbunătățiri. Dacă ne uităm un pic la decizia cadru din 2002, sunt câteva probleme la nivel de implementare și am cerut statelor membre să facă mai mult. Voi lua toate inițiativele posibile ca să mă asigur că va fi cu un bun rezultat. De asemenea, vreau să spun că Comisia dorește să îmbunătățească mandatul european de arest. Pentru asta trebuie revizuită decizia cadru. Dar Curtea de Justiție a arătat că decizia poate fi interpretată într-un fel în care să protejeze drepturile fundamentale. multe probleme n-au fost create de mandatul european de arestare, ci de procedura de extradare, mai ales în ceea ce privește lacunele domestice, în ceea ce privește condițiile de detenție, detenția prejudiciară uh, și drepturile fundamentale. Am spus asta în introducere. Succesul sistemului depinde în totalitate de bună cooperare dintre statele membre. Sunt câteva cazuri cu profil ridicat în ultimii ani care au atras atenția Comisiei Europene și a presei, dar să fim atenți, să nu tragem concluzii exhaustive și ample doar din câteva cazuri. A extinde catalogul infracțiunilor cu siguranță nu rezolvă problemele cu care se confruntă statele membre în aplicarea acestui instrument. Soluțiile sunt la autoritățile judiciare naționale. Comisia nu are competența de a interveni în felul în care un stat membru își uh, administrează justiția. În aprilie, Comisia a creat uh, un grup de coordonare pe mandatul european de arest și obiectivul este de a, fa- de a spori schimbul rapid de informații și cooperarea între statele membre. Vom continua să lucrăm cu statele membre și cu alte părți interesate ca să ne uh, asigurăm că decizia cadru este implementată corespunzător. Și de asemenea, vreau să mai spun că, bineînțeles, e posibil să ne gândim și la uh, elementul care ține de o mai bună colectare a datelor. Cum ați spus dumneavoastră, doamnă președinte, adunăm datele furnizate de către statele membre, dar suntem deschiși. Vrem să vedem dacă sunt și alte căi de a funcționa mai bine, cu, de exemplu, noile tehnologii. Nu cerem statelor membre doar să investească mai mult în tehnologiile digitale pentru sistemele de justiție, cerem uh, acestora să facă asta deja din planul de recuperare, dar de ce să nu facă mai mult, să utilizeze mai bine tehnologia digitală ca să poată face schimburi de date pe diferite dosare, inclusiv uh, în ceea ce este mandatul european de arest. Acum, despre statul de drept. Insist asupra faptului că Fiind dat uh, jurisprudența CEJ, este foarte clar că un stat membru nu va trimite pe nimeni în judecată în baza unui mandat de arest dacă e clar și e flagrant că nu se respectă drepturile fundamentale în statul de destinație. Articolul 7 este parțial relevant aici ca instrument, dar când suntem o procedură, Poate că este prea devreme să tragem concluzii, însă sunt multe elemente din procedură care sunt relevante în această discuție. Adăugăm un element nou la sfârșitul acestei luni, când vom publica pentru prima dată raportul anual al statului de drept, pentru prima dată în istorie și acolo vom putea regăsi poate câteva elemente, inclusiv despre anumite discuții posibile cu privire la relația cu mandatul european de arest. Repet încă un aspect, nu trebuie să analizăm uh, sau nu trebuie să generalizăm în funcție de câteva cazuri individualizate, dar acum evaluăm uh, cu cât de complet uh, s-au implementat deciziile cadru în Belgia și Germania, pentru că s-a menționat un caz specific, de aceea menționez asta, și vom fi foarte atenți cu privire la cazurile individuale în analiza pe care o facem. Dar, repet, nu avem competența de a examina felul în care instanța s-a pronunțat și a procedat. Asta am spus-o de mai multe ori. Și poate un alt aspect foarte important la sfârșit, vorbim despre drepturi fundamentale, despre protecția cetățenilor în contextul mandatului european de arest. Da, insist pe acest aspect, dar cum a spus și dumneavoastră, doamnă președinte, trebuie să ne gândim și la victime în momentul în care există o potențială infracțiune, un delict, e foarte important să continui munca. Știți că am publicat și o nouă strategie cu privire la drepturile victimelor și este foarte important să ținem cont de situația victimelor, în primul rând, în toate discuțiile pe care le avem. Încă o dată, eu vă mulțumesc pentru raport, mulțumesc pentru comentarii, cooperăm în continuare unii cu alții și, cum am spus chiar înainte de criza COVID, cu multe luni în urmă, înainte de a fi membru al comisiei, pentru că mm, dumneavoastră ați decis asta, deci cum am spus la audiere, fiind dată declarația președintei Ursula von der Leyen, e posibil să discutăm despre potențiale inițiative venind din partea Parlamentului. De exemplu, pe mandatul european de arest sau pe alte subiecte, dacă se formează o majoritate în comisia dumneavoastră sau în Parlament în general, uh, și doriți să propuneți niște schimbări, niște amendamente, noi vom uh, analiza îndeaproape o asemenea idee pentru că poate fi o cale de a avea un fel de drept de inițiativă din partea Parlamentului. Repet, dacă aveți posibilitatea să organizați o majoritate mai întâi în această comisie și apoi în Parlament, de ce nu? Vă mulțumim foarte mult, domnule Reinders, pentru modul constructiv de abordare a acestei, acestui aspect foarte important. Și după cum ne-ați indicat, suntem în vremuri geopolitice și de considerații geostrategice geostrategice. Deci fiecare dintre aceste mecanisme eh, este important pentru a aborda uh, toate uh, provocările care apar pe vremea pandemiei. Vă mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră și ne conectăm din nou cu domnul Sarsalehos pentru observațiile finale. Domnule Sarsalehos, ne putem, puteți auzi? Ne puteți vedea? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Cât timp am la dispoziție? Sí. Cuatro minutos. Patru minute. Vă mulțumesc pentru toate observațiile pe care le-ați făcut și aș dori să semnalez doar câteva uh, aspecte. Domnul Enders a spus că mergem în aceeași direcție, cred că este adevărat. și sper că vom avea un bun schimb de eh, idei în viitor. Am semnalat și nu, o sensibilitate care trebuie să apară în legătură cu anumite delicte, violența împotriva femeilor. În ceea ce privește președinta Uh, reuniunii, uh, cele spuse de, evidențiate de președintă, uh, într-adevăr avem problema legată de datele disponibile. Asta nu înseamnă că datele prezentate nu sunt reprezentative. Mulțumesc pentru aceste comentarii în legătură cu uh, delictele și bineînțeles că vom demara un schimb de opinie adecvat în acest sens. În ceea ce a spus doamna Demot, sunt de acord cu ceea ce a spus în legătură cu caracterul de ultim uh, uh, de ultimă uh, oportunitate în ceea ce privește acest ordin de arest și de predare. și bineînțeles că nu trebuie să se abuzeze de acesta în mod inutil. În ceea ce privește observațiile domnului Pusadet, mulțumesc pentru comentariul său și disponibilitatea sa și aș dori să discutăm toate aceste aspecte în comisie la reuniunile raportorilor din umbră. În ceea ce privește doamna Pili, într-adevăr, acest instrument de cooperare trebuie să facă parte din cele care ne stau la... Ne, îmi pare rău, dar conexiunea vorbitorului este destul de proastă și lipsesc părți din discursul său. Au mai fost și câteva observații generale. Este absurd să ne gândim că acest raport va afecta situația vreunui, vreunei persoane care este vizată în momentul actual de mandatul de arestare. Pe de altă parte, ordinul de arest nu criminalizează pentru că nu creează niciun nou delict. Fiecare stat membru are propria ordine juridică internă. Trebuie să ne gândim la tratamentele pe care toate statele Uniunii, Germania, Franța, ar trebui să le uh, adopte. Vreau să vă amintesc că acest ordin nu stabilește delicte, ci categorii delictive care se reflectă diferit în fiecare stat membru. Și de aceea Aștept uh, amendamentele care vor fi depuse și discuția pe care o vom avea în legătură cu acest uh, raport care vizează aspecte fundamentale pentru Uniunea Europeană, democrație și pentru cetățeni. Vă mulțumim tuturor celor care ați intervenit, domnul comisar, domnul raportor, deputații. Vă amintesc că termenul pentru amendamente a fost fixat la 5 octombrie la ora 17. Încheiem aici eh, sesiunea noastră. Mulțumim echipei tehnice și interpreților. Mulțumim și o seară plăcută!